dezbatere am o comunicare am primit de la grupul conservatorilor și reformiștilor o listă de numiri în comisii care va fi anexată procesului verbal. Dacă nu vor exista remarci, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Um, următoarea ședință va avea loc mâine de la